care și-a bazat munca, uh, și-a dirijat munca împotriva celor care promovau ura. Mulțumesc! Mulțumesc! Am primit din partea grupului conservatorilor și reformiștilor o, societate de, o solicitare de nomi, nominalizare în comisiile parlamentare. Lista va fi regăsită în procesul verbal și dacă nu există observații, lista va fi considerată adoptată, odată cu adoptarea procesului verbal. În conformitate cu articolul 3, aliniatele 3 și 4, Comisia pentru Afaceri Juridice, la întâlnirile din 20 și 26 ianuarie, a verificat mandatul doamnei Maria Irigoen Perez, a domnului Philippe Boulon și a doamnei Agnes Lebrun Comisia, în unanimitate, a propus ca mandatele acestea să fie validate al doamnei Maria Perez începând cu 16 noiembrie, a domnului Filip Bulor, începând cu 15 decembrie și a doamnei Agnes Lebra începând cu 1 ianuarie 2011. Prin urmare, propun să validăm aceste mandate. Există comentarii? Dacă nu, mandatele se consideră a fi validate. În conformitate cu articolul 216, corigendum, comisia competentă a trimis uh, rectificarea la textul adoptat de Parlamentul European. Parlamentul European a decis într-o primă lectură de pe 15 decembrie 2010 în vederea adoptării regulamentului referitor la inițiativa cetățenească. Și s-a adus o corectare în conformitate cu articolul 216 aliniatul 4. Dacă în următoarele 48 de ore grupurile politice sau 40 de membri nu vor solicita cererea la vot, se consideră aprobată această rectificare, care poate fi găsită în documentele pe care le-ați primit și pe pagina de internet a Parlamentului. Vă rog să citiți textul respectiv. Încă o dată este vorba de poziția Parlamentului cu privire la regulamentul adoptat în prima lectură pe 15 decembrie 2010, regulamentul privind inițiativa cetățenească. În ceea ce privește modificările aduse ordinii de zi, ultimul proiect de ordine de zi a fost adoptat de conferința președinților în conformitate cu articolul 216 cu acordul grupurilor politice și aș vrea să vă informez cu privire la o serie de modificări aduse ordinii de zi. Voi, voi citi propunerile respective, există cinci astfel de propuneri. Întâi de toate, propuneri care au fost convenite de grupurile politice. Le voi citi și pentru ca dumneavoastră să fiți de acord cu ele. Întâi de toate, ca președinte a Parlamentului, voi face o declarație cu privire la recunoașterea UE a genocidului împotriva romilor în timpul celui de-al doilea război mondial. După această declarație, vom avea o serie de intervenții din partea Consiliului, a Comisiei și un tur de intervenții din partea grupurilor politice, toate pe același subiect, și anume genocidul împotriva romilor în timpul celui de-al doilea război mondial. Apoi, pentru astăzi, Titlul dezbaterii cu privire la situația din Tunisia a fost modificat după cum urmează. Declarația vicepreședintelui Comisiei, în alte reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politică de securitate privind situația în regiunea mediteraneană, în special în Tunisia și Egipt. Cea de-a treia modificare, cea de-a treia propunere de modificare pentru astăzi, votul privind propunerea de rezoluție referitoare la Tunisia va avea loc mâine, cum s-a și propus. În ceea ce privește votul privind propunerea de rezoluție din Egipt, va avea loc în um, sesiunea a doua din februarie și anume cea care se desfășoară în Strasburg. Cea de-a patra propunere de modificare este discuția privind declarațiile Consiliului și Comisiei privind creșterea prețurilor alimentare, care este amânată pentru cea de-a doua sesiune din februarie și va fi înlocuită cu discuția referitoare la numirea oficiali, înalților oficiali, urmată de o rundă de discuții și intervenții din partea grupurilor politice. Deci va avea loc o scurtă discuție privind numirea înalților oficiali la nivelul autorităților europene de supraveghere. Apoi, raportul Speroni privind solicitarea ridicării imunității parlamentare a domnului Tama Deutsch, care va fi inclusă în intervalul de vot. Mâine, ă, aproximativ la ora 12. Există comentarii? Nu există comentarii. Atunci, în conformitate cu acordul dat de grupurile politice, aceste modificări aduse ordin de zi se consideră adoptate. Aveți cuvântul. Este vorba de un punct procedural? Domnul Ioan Pașcu, este un punct procedural și aș dori să uh, luați în considerare și anume intervențiile de un minut să aibă loc mai devreme, fiindcă știți că în sesiunea anterioară au fost uh, amânate până la ultima, ultimul moment, ultima ora a discuției și uh, din ce în ce mai puține persoane sunt înclinate să participe la această parte a întâlnirii și nu cred că ăsta e motivul pentru care ați, avut, ați făcut această amânare. Deci vă rog să aduceți mai devreme pe ordinea de zi pentru a putea participa așa cum se făcea și înainte. Mulțumesc! Uvagă. Mulțumesc pentru această observație, spune președintele. Sunt convins că se va discuta pe acest subiect. Vor fi luate decizii în concordanță cu dezbaterea ce va fi purtată.